El Următorul punct de pe ordinea zi, dezbaterea comună privind drepturile omului. Avem o declarație din partea vicepreședintei Comisiei, înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și pentru politica de securitate. Avem raportul anual privind drepturile omului în 2008 și raportul doamnei Hautala, politice ale Uniunii Europene pentru apărătorii drepturilor omului. Avem de asemenea și o serie de întrebări orale pentru Comisie și Consiliu privind uh, comerțul cu produse utilizate în scopul torturii. Începem cu intervenția doamnei Hautala, 4 minute. În calitate de raportor aveți cuvântul, stimată doamnă. Vă, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut în primul rând faptul că am avut o dezbatere, că avem această dezbatere aprofundată în legătură cu drepturile omului. Și de asemenea aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ashton pentru prezența dumneiei uh, astăzi aici. În primul rând aș vrea să vă prezint raportul Comisiei AFET, care are ca obiectiv îmbunătățirea protecției apărătorilor drepturilor omului. Noi primim practic zi de zi mesaje și petiții de la persoane care își riscă viața pentru a apăra drepturile omului. Primim petiții de pe toate continentele și de foarte multe ori nu putem nici măcar să uh, definim această, acest rol pe care l au apărătorii drepturilor omului. De multe ori sunt avocați, sunt jurnaliști, persoane obișnuite care um, pun mai presus de beneficiul propriu interesul comun al celorlalți. Deci am redactat acest raport din proprie inițiativă și cred că protecția apărătorilor drepturilor omului reprezintă o parte constitutivă foarte importantă din politica de drepturi ale omului. Eu una sunt convinsă că Uniunea Europeană ar putea face mult mai multe. Parlamentul, înalta reprezentantă, Serviciul European de Acțiune Externă și Uniunea Europeană per ansamblu ar putea colabora mult mai mult cu actori internaționali. Mă gândesc la Consiliul Europei și la Organizația Națiunilor Unite și, bineînțeles, și nenumăratele organizații non-guvernamentale cu care colaborăm. Să nu uităm de asemenea că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem noi instrumente pentru a proteja mai bine pe acești apărători ai drepturilor omului și pentru a ocroti mai bine, pentru a apăra mai bine drepturile omului. În raport sunt prezentate mai multe idei, nu toate sunt uh, noi, însă aș vrea să subliniez uh, ideile excelente care au existat și în trecut, însă nu au fost puse în practică. De exemplu, în timpul președinției uh, cehe s-a venit cu ideea de a crea o rețea de orașe de protecție, așa numitele orașe adăpost, shelter cities. După părerea mea, aceasta este o cale de a-i apăra pe apărătorii drepturilor omului, care de foarte multe ori trebuie să acționeze în condiții extreme. Această idee a fost uh, salutată de foarte multe organizații cetățenești um, care și există de, deja uh, proiecte în jurul acestor uh, orașe adăpost. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că un apărător al drepturilor omului care se află într-o situație dificilă trebuie să-și părăsească țara de foarte multe ori. Și chiar dacă țările noastre nu sunt reprezentate uh, direct în țara respectivă, întotdeauna va trebui să discutăm cu ministerele de interne de acolo. Deci autoritatea care are puterea de a emite vize este autoritatea importantă pentru noi în acest context. În al treilea rând, în raport se subliniază faptul că viitorul Serviciu European de Acțiune Externă trebuie să aibă printre membrii săi persoane de contact care se ocupă de ocrotirea apărătorilor uh, drepturilor omului. În raport se sugerează de asemenea următorul fapt. Atunci când reprezentanții Parlamentului și Comisiei uh, stabilesc uh, contacte cu apărătorii drepturilor omului, asta trebuie să se facă pentru a respecta promisiunile făcute de noi pentru a-i apăra pe acești oameni. Vă mulțumesc, doamnă Hautala. Are cuvântul acum domnul Albertini în uh, calitate de autor al unei întrebări orale. Aveți 5 minute, domnule Albertini. De la dichiare... Domnule președinte, articolul 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului spune că nicio persoană nu poate fi supusă torturii și tratamentelor de pedeapse crude, inumane și neadaptate. Dreptul internațional trebuie să se aplice în astfel de cazuri în toate statele, nu doar Declarația Universală a Drepturilor Omului, ci și Convenția ONU și Convenția Europeană um, afirmă această protecție oamenilor împotriva torturii. Uniunea Europeană și statele membre iau foarte în serios aceste obligații chiar și ținând în momentul uh, zilei uh, împotriva torturii uh, săptămâna viitoare, considerăm că lupta împotriva torturii este o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană și pentru a respecta aceste obligații foarte importante din punct de vedere juridic și moral, trebuie să controlăm în mod foarte atent comerțul cu materiale folosite pentru tortură și tratamente și pedepse inumane și degradante. În momentul adoptării sale, textul uh, a reprezentat un mare pas înainte, după cum a confirmat și uh, însărcinatul special al ONU pentru lupta împotriva um, torturii. Este un model de legislație internațională în domeniu. Din fericire, aplicarea acestui regulament, uh, din păcate, aplicarea acestui regulament nu a fost exemplar, așa cum a fost adoptarea lui. Doar șapte state membre au prezentat rapoarte publice anuale conform articolului 13 al regulamentului cu informații detaliate în legătură cu autorizarea um, importurilor și exporturilor de mărfuri care pot fi folosite pentru tortură. Astfel de rapoarte reprezintă un element foarte important pentru a evalua respectarea regulamentului. După analiză a autorizațiilor, um, apar diferite întrebări în legătură cu uzul final și destinația mărfurilor autoritățile care autorizează exporturile trebuie să evalueze în mod politic uh, foarte aprofundat înainte de a autoriza mărfurile respective. Statele membre care au comunicat informații legătură cu sancțiunile aplicate pentru încălcarea dispozițiilor regulamentului Consiliului, conform articolului 17 din acesta, nu sunt multe. La aproape 5 ani după adoptarea regulamentului, lista mărfurilor um, identificate trebuie să fie actualizată. Omul poate să fie foarte crud și imaginația umană în legătură cu cum, se pot, uh, cum putem să-i facem pe alții să supere uh, nu are limite. De aceea este foarte important să ținem pasul cu, cu progresele tehnologice în acest domeniu uh, foarte trist. Uh, a venit momentul să discutăm în Parlamentul European aceste lucruri, să cerem ca Uniunea Europeană și statele membre să se arate la înălțimea angajamentelor. În calitatea, mea de de, în calitatea noastră de deputați europeni, este de datoria noastră să asigurăm uh, o bună funcționare a instituțiilor și de aceea dorim să fim informați în detaliu în legătură cu ce s-a făcut până acum pentru a se respecta acest regulament. Dar și în ceea ce privește măsurile care permit îmbunătățirea situației pe viitor. Ne bucurăm uh, de decizia comitetului care, um, care supraveghează aplicarea regulamentului la sfârșitul acestei luni. Să nu uităm că regulamentul 1236 din 2005 al Consiliului nu reprezintă doar cuvinte frumoase, ci este un instrument fundamental, esențial, care trebuie să fie aplicat acum. Vă mulțumesc pentru atenție. General Bertini. Vă mulțumesc, domnule Arbentini. Are acum cuvântul, în calitate de autor al celorlalte întrebări, uh, colegul Ital Moreira. Obrigado, presidente. Uh, senhora vice da Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, înalt reprezentant al Uniunii Uh, pentru afacerile externe, stimați deputați. Aș dori să justific din partea Comisiei pentru Comerț Internațional al Parlamentului întrebarea noastră orală comună transmisă împreună cu Comisia AFET în legătură cu aplicarea regulamentului care um, condiționează comerțul internațional de produse sau instrumente destinate sau care pot fi utilizate uh, Um, în aplicarea torturii, pedepsei cu moartea sau altor uh, pedepse crude, inumane sau degradante. În 2001, ca reacție la preocuparea unor guverne și unor ONG-uri în legătură cu folosirea unor instrumente uh, de poliție și securitate pentru tortură, Parlamentul European a adoptat o rezoluție uh, prin care a cerut Comisiei să facă o propunere de legislație europeană pentru a reglementa comerțul cu astfel de produse. În anul următor, Comisia a, prezent, a făcut o propunere care a fost adoptată în 2005 și a devenit regulamentul 1236 din 27 iunie 2005. Regulamentul introduce pentru prima dată un control obligatoriu pentru o serie de instrumente și aparate care pot fi folosite pentru încălcarea drepturilor omului, dar care nu sunt incluse pe lista instrumentelor și aparatelor militare, uh, exporturi strategice din partea statelor membre. Se interzice exportarea și importarea produselor uh, folosite, care sau pot fi folosite în astfel de scopuri, produse care pot fi utilizate doar în aceste scopuri și supune autorizării altor produse care ar putea fi utilizate în aceste scopuri și introduce obligare, uh, obligația statelor membre de a raporta în legătură cu situația. Regulamentul din 2005 reprezintă un pas important înainte în apărarea drepturilor umane fundamentale, mai ales dreptul la viață, la integritatea persoanei, drepturi din Carta Europeană a Drepturilor Omului, precum și în Convenția ONU și Convenția Consiliului Europei. Intrarea în vigoare a regulamentului a fost aplaudată de organizațiile internaționale, ONG-urile care apă drepturile omului și ONU, Organizația Internațională a Națiunilor Unite împotriva torturii, a considerat acest text ca fiind un model care ar trebui aplicat și de alte țări din lume și instrument cheie în lupta împotriva torturii. Dar, dragi colegi, la ce folosește un astfel de instrument dacă el nu este aplicat în mod adecvat? Dacă nu este aplicat în mod adecvat, dacă statele membre responsabile pentru aplicarea lui nu prezintă rapoarte în legătură cu aplicarea lui, așa cum impune regulamentul, la ce folosește? Este frustrant să știm că doar șapte state membre uh, au uh, transmis informații legătură cu deciziile de autorizare ale acestor articole și în anumite rapoarte se transmit informații insuficiente pentru a examina în mod atent situația. Nu putem să continuăm să acceptăm că statele membre ale Uniunii Europene să continue să uh, închidă ochii în fața comerțului internațional cu produse interzise sau acoperite de acest regulament. În primul rând, statele membre trebuie să să se achite de obligațiile lor conform regulamentului și să prezinte rapid rapoarte anuale în legătură cu activitățile lor, furnizând informații detaliate și să includă în rapoarte ce este necesar, adică numărul de solicitări de export și import primite, destinația acestor produse, deciziile luate în fiecare caz și uh, raportul de lipsă de activitate dacă este cazul. Ce prevederi s-au adoptat eventual pentru aplicarea regulamentului de către întreprinderile comerciale? Toate aceste lucruri sunt prevăzute în regulament. Și trebuie să existe un calendar mai uh, clar pentru revizuirea regulamentului. Stimați deputați, acest regulament reprezintă dovada că apărarea drepturilor omului poate să necesite controlul comerțului cu anumite produse. Comerțul liber nu poate fi garantat, nu poate să garanteze eh, vinderea și cumpărarea instrumentelor eh, de tortură sau eh, care se folosite pentru a omorâ oameni. Acest lucru, regulament trebuie să fie un model pentru Uniune și țări terțe. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ashton. Pentru a ne prezenta acest subiect și pentru a răspunde la întrebare. Aveți cuvântul, doamne Ashton. Domnule președinte, stimați deputați, e o plăcere și o onoare să pot discuta cu dumneavoastră despre situația drepturilor omului. De foarte multe ori dumneavoastră v-ați exprimat opinia în acest sens și eu o împărtășesc. Drepturile omului reprezintă practic miezul identității noastre și pe acest principiu ne bazăm și acțiunea în exterior. Democrația și statul de drept în cele 27 de state membre reprezintă o sursă de inspirație pentru alții și de aceea e logic că noi am dezvoltat uh, un set de mecanisme pentru apărarea acestor valori așa cum arată și raportul privind democrație și drepturile omului. Să vă dau un exemplu. În ultimele 18 luni am, dat 200, am oferit 235 de milioane de euro ca finanțare pentru 90 de ONG-uri în câteva zeci de țări. E o muncă importantă care trebuie să continuă, însă nu suntem singurii, singurul actor și nu suntem singura poveste de succes. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că ne punem întrebările corecte. Ce putem face uh, mai bine? Unive- Drepturile omului sunt universale, însă o măsură pentru toți nu are cum să funcționeze. Trebuie să fim mai inteligenți atunci când uh, acționăm și putem progresa doar dacă avem o agenda drepturilor omului uh, bine țintită, coordonată, în funcție de cazuri, să înțelegem în mod detaliat fiecare țară și de asemenea trebuie să ne concentrăm pe rezultate. În rezoluția anterioară, Parlamentul a cerut să avem mai multe informații, să evaluăm mai bine eficiența politicilor noastre. Împărtășesc îngrijorările dumneavoastră. Trebuie să ne judecăm, să evaluăm uh, eforturile în funcție de rezultat și să vedem care este rezultatul investițiilor pe termen lung. Munca cu munca desfășurată de Comisia pentru Drepturile Omului și munca doamnei Hautala este deosebit de importantă. Aș vrea să mă refer acum la câteva aspecte specifice. Eu mă voi întâlni uh, în continuare cu apărători ai drepturilor omului, atât la Bruxelles cât și în străinătate, așa cum am făcut-o în Gaza, în China și recent la Bruxelles și mă aștept ca și colegii din delegațiile din Bruxelles să facă același lucru. Un bun exemplu de mm, organizare este ratificarea statutului de la Roma. Am colaborat cu țări specifice, am oferit sprijin uh, la nivel de delegație și de sediu, am colaborat cu statele membre și cu președinția Uniunii Europene și a fost uh, un succes fost în Seychelles luna trecută, am văzut cum putem ajuta noi în combaterea pirateriei. De asemenea, colaborăm cu ICC-ul și cu președinta acestei organizații. Și după ce m-am întors în această vizită din Seychelles, am aflat că procesul respectiv a fost într-adevăr uh, lansat. De asemenea, facem totul pentru abolirea pedepsei capitale la nivel internațional. E o prioritate personală a mea și mă voi asigura că avansăm atât la nivel bilateral cât și la nivel multilateral, începând cu ONU în septembrie. După cum știți, Tratatul de la Lisabona oferă o politică externă mai coerentă, mai consecventă. Este și șansa noastră de a consolida democrația și drepturile omului. Va fi firul conductor în toate activitățile noastre externe și odată ce va fi înființat, Serviciul European de Acțiune Externă ne va da ocazia să ne îndeplinim potențialul, să vorbim pe un singur glas. Acest nou serviciu ne va ajuta să intervenim în toate uh, domeniile noastre, inclusiv uh, domeniul de politică externă și de securitate, comercială și așa mai departe. Acum mă voi referi la materialele pentru tortură. Uniunea Europeană combate tortura cu multă seriozitate și orice lacune legate de implementarea regulamentului 26 din 2005 trebuie soluționate. Astfel am uh, invitat uh, organizația Amnesty International Omega International să uh, ne împărtășească rezultatele studiilor lor. Ca și în alte domenii, trebuie să colaborăm, avem nevoie de angajamentul statelor membre, al Parlamentului și al celorlalte instituții și trebuie să ne revizim activitatea în mod regulat pentru a ne asigura că folosim cât mai bine toate instrumentele, de la dialogul umanitar, la liniile călăuzitoare, la instrumentele pentru drepturile omului, la uh, instrumentele bilaterale și multilaterale. Iar revizuirea strategiei pentru drepturile omului ar putea fi un exercițiu folositor și voi lansa un proces de consultări anul acesta în acest sens. Stimați uh, deputați, Eleanor Roosevelt spunea că e mai bine să aprinzi o lumânare decât să te înfrunți cu întunericul. Avem multe instrumente pentru a îmbunătăți lumea. Trebuie însă să punem mult mai bine la oaltă toate aceste instrumente și trebuie de asemenea să profităm de pe urma intrării în vigoare a tratatului la Lisabona și bineînțeles vom Uh, conta în continuare pe sprijinul dumneavoastră atât de crucial. Vă mulțumesc, doamnă Ashton. Acum oratorii în numele diferitelor grupuri parlamentare. În numele grupului PPE, un minut și jumătate, domnul Tăcăș. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, în numele PP-ului și în calitate de coordonator pentru Comisia privind drepturile omului pentru grupul meu, aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru munca sa excelentă depusă cu ocazia acestui raport. Așa cum au arătat-o și voturile de la Comisia de Drept din aprilie, acest raport se bucură de sprijinul uh, tuturor grupurilor politice pentru că problema apărării drepturilor omului reprezintă o preocupare constantă pentru noi toți. Am ajuns la uh, compromisuri de calitate, am ținut cont de toate punctele de vedere. Uniunea Europeană a uh, creat deja instrumente și mecanisme de mare valoare uh, așa cum a reieșit din uh, dezbaterile anterioare și trebuie să ne asigurăm că ajungem, obținem o mai bună uh, implementare a liniilor directoare existente, că evaluăm, evaluăm mai bine politicile existente și că ajungem la o protecție mai puternică. În fine, încurajez statele membre să dea dovadă de voință politică puternică pentru a sprijini Uh, activitatea apărătorilor pentru drepturile omului, așa cum sublinează și raportul. Cu tratatul de la Lisabona, e foarte important ca protecția și apărarea apărătorilor pentru drepturile omului să reprezintă o uh, prioritate în relațiile Uniunii Europene cu statele terțe. Și această relație trebuie să fie integrată la toate nivelurile politicii externe europene pentru a spori coerența, eficiența și credibilitatea sprijinului pe care Uniunea Europeană îl acordă drepturilor omului. Vă mulțumesc! De în numele socialiștilor are cuvântul acum două minute doamna Veronique de Kaiser. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană suscită multe speranțe în țările din jurul nostru pentru că continuă să reprezinte un spațiu al drepturilor omului, dar de multe ori ele sunt dezamăgite pentru că obținem puține rezultate concrete care să ilustreze discursurile noastre generale. Să știm că drepturile omului nu se impun cu forța, ci doar prin politici coerente care se bazează pe societăți civile și pe forțe democratice emergente. Numai astfel putem să schimbăm drepturile omului în lume, mai ales când regimurile politice sunt corupte sau dictatoriale și Uniunea Europeană are un instrument excelent, care este instrumentul de observare electorală uh, în cadrul IEDH, dar ce observăm noi care participăm la um, observarea alegerilor este că în prea multe cazuri alegerile sunt declarate uh, sau cu probleme sau cu adevărat fraudate fără a duce la o reacție a Consiliului sau a oamenilor politici europeni, o reacție coordonată și care să se facă auzită. Deci oameni politici uh, um, comit fraude și uh, apoi uh, situația trece și în mod foarte paradoxal cu timpul uh, legitimizăm legi- regimuri corupte. Uh, și acest lucru este un efect pervers al instrumentelor noastre. Doamnă Ashton, aveți intenția să promovați o strategie care să reprezinte o reacție mai clară atunci când suntem confruntați cu astfel de cazuri. Nu am dorit să dau exemplu, dar dar din păcate, exemplele sunt foarte numeroase. Mulțumesc, doamnă de Kaiser. În numele liberalilor are cuvântul acum colegul Kazak. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton, dragi colegi. regulamentul care reglementează comerțul cu bunuri folosite pentru tortură pune probleme. Ca liberal, sunt convins că comerțul liber nu se poate baza pe încălcările drepturilor omului și libertăților. Care este sursa preocupărilor? Lista nu este exhaustivă, iar actualizarea ei nu va fi suficientă. Avem nevoie de o listă detaliată a bunurilor care, um, pentru care este nevoie de interdicție sau de control strict. Mai multe state membre nu au trimis rapoarte anuale cu privire la punerea aplicare regulamentului 1236. Alte state membre nu au furnizat informații referitoare la sancțiuni. A lipsit voința politică și în trecut, însă acum nu mai avem nicio scuză pentru lipsa de acțiune. De aceea îndemnăm Comisia să publice un raport detaliat cu privire la comerțul cu bunuri folosite pentru tortură. Parlamentul așteaptă un control consolidat cu privire la producția de astfel de bunuri, care face parte din angajamentul nostru pentru drepturile omului. Mulțumim. În numele verzilor are cuvântul un minut domn, doamna Lochbiller. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, este politica Uniunii Europene să ducă lupta împotriva torturii, torturii la nivel mondial și se face foarte mult prin uh, orientările Uniunii Europene uh, Uh, pentru uh, împotriva torturii și așa mai departe. Dar a fost nevoie de un raport al unui ONG și de Parlamentul European pentru ca uh, atenția să fie atrasă asupra faptului că există și lacune în legislații și pentru, a, pentru îmbunătățirea situației există soluții pentru, pe care le vom prezenta în rezoluție mâine. Însă, din păcate, se renunță la numirea unor state europene, la nominalizarea acestora, care nu și-au uh, făcut raportările cu privire la respectarea acestor reglementări. În raportul doamnei uh, Ashton se spune că Uniunea Europeană este privită din afară pentru a se și ceilalți o privesc pentru a vedea cum abordează aspectul drepturilor omului și este foarte corect acest lucru. Primul obiectiv al uh, politicii noastre nu trebuie să fie să facem Uh, ca noi să avem o imagine bună pentru a fi da, și asta dacă vrem să fim credibili. Doamna Gres, cred că ați ridicat o cartelă albastră? Ați ridicat cartela albastră? Înțeleg așadar că dor doriți să adresați o întrebare doamnei Lochbiller? de fapt, solicitați să vă înscrieți la uh, intervențiile spontane. Bun. Așadar, dau cuvântul domnului Teanăc pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Din ce am învățat este țările care au cele mai înalte standarde de drepturi ale omului sunt și cele mai dezvoltate. Și realizările pe care le-am avut până acum ne obligă să promovăm drepturile omului în toată lumea. Există exemple nenumărate de încălcări ale drepturilor omului, acolo unde, spre exemplu în Iran, acolo unde nenumărați uh, oameni sunt executați. Uitați-vă la Corea de Nord, acolo unde există abuzuri îngrozitoare, acolo unde există lagăre de concentrare și așa mai departe. Gândiți-vă la Burma, la Birmania, acolo unde junta militară terorizează populația și la Venezuela, acolo unde Hugo Chavez a um, luptat împotriva opoziției. Anul trecut am avut uh, am cedat pe premiul Saharov uh, unor uh, activiști ruși care au ajutat la lupta pentru apărarea drepturilor omului. Drepturile omului, firește, nu trebuie să fie singurul arbitru al relațiilor UE cu țările terțe. Spre exemplu, Republica Populară Chineză se bucură de o relație economică și strategică foarte bună cu Uniunea, dar suprimă în continuare drepturile și, și libertățile fundamentale și cenzurează internetul. La fel și cu Arabia Saudită, unde alcoolicii sunt um, decapitați, și Pakistanul, unde sunt probleme cu musulmanii. Nu trebuie să încetăm să încercăm să-i convingem pe alții de virtuțile um, valorilor democratice. Acolo unde folosim uh, interdicția comerțului, aceasta este o măsură foarte bună care demonstrează că luăm într-adevăr în serios această problemă. Vă mulțumesc, domnule Tanoc. Acum, în numele GUE, pentru un minut și jumătate, doamna Vergia. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Apărătorii drepturilor omului se recunosc în primul rând prin ceea ce fac. Sunt cei care de multe ori cu riscul vieții se luptă peste tot în lume pentru a apăra drepturile menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și textelor uh, aferente. Mă recunosc 100% în această frază din raport. Concepția noastră cu privire la drepturile omului trebuie să fie aceeași cu cea ONU. Trebuie să apărăm drepturile omului în mod universal, adică peste tot în lume, și indivizibil, adică toate drepturile omului trebuie să fie apărate în mod egal, fără să existe o opoziție între ele, fie că e vorba de drepturi politice, de mediu, sociale, economice sau culturale. Uniunea Europeană a impus mai multe instrumente în acest domeniu și mm, salut atitudinea raportorului, raportarea din acest punct de vedere. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru calitatea raportului domniei sale și pentru colaborarea cu noi. Raportul critică politica Uniunii Europene. Știm că între vorbe și fapte este o diferență în continuare. Interesele diplomatice trec de multe ori înaintea drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului sunt prima victimă în acest sens. Pentru o militantă a drepturilor omului ca mine, acest lucru nu este permisibil. Condamnarea tuturor uh, act, um, actelor împotriva apărătorilor drepturilor omului trebuie continuată pentru ca Uniunea Europeană să aibă mai multă credibilitate. Doamna Ashton, avem multe de făcut în acest domeniu. Discuția anterioară a arătat acest lucru, așa cum se va întâmpla și mâine la discuția despre Libia, așa cum se va întâmpla și cu politica în uh, cazul vânzării instrumentelor de tortură pe care o fac mai multe țări europene. Mulțumim, doamnă Vergia în uh, numele Europei Libertății și Democrației, un minut și jumătate are cuvântul uh, domnul Campbell Bannerman. Mr. President, Baroness. Domnule președinte, uh, stimate domnul înalt reprezentant, cu toții cunoaștem drepturile omului și majoritatea sunt bazate pe legislații um, englezești vechi, precum Magna, Magna Carta din 1215. Avocații britanici au fost cei care au scris mare parte din Convenția Drepturilor Omului după război, dar se pare că acum agenda drepturilor omului a fost răpită, a fost uh, acaparată de către uh, birocrați. S-a dat chiar um, o, le- o sentință din partea uh, Curții um, Europene a Drepturilor Omului conform căreia uh, Regatul Unit trebuie să le acorde uh, deținuților săi dreptul de a vota, pentru că interdicția votării este o încălcare a drepturilor omului, dar acești oameni sunt pedofili, sunt uh, um, criminali și așa mai departe. Este justiție să cerem uh, aprobarea, să cerem votul unui pedofil, să batem la ușa lui Rosie West, un, o criminală în serie care să dorim ca aceștia să voteze, dorim să voteze uh, mâna dreaptă a lui Osama Bin Laden. Poate li, uh, liberal-democrații și-ar dori asta pentru că ei sprijină această legislație. Nu, nu ar trebui să existe drepturi echivalente între cetățeni cinstiți care respectă legea și criminali și infractori. Aceștia au renunțat la dreptul lor de a participa în viața politică a unei țări în momentul în care au luat proprietatea altor oameni sau chiar viața altor oameni. Care sunt uh, drepturile victimelor și care, de ce nu discutăm și despre responsabilitățile oamenilor, nu numai despre drepturile omului, drepturile lor. Avem nevoie să ne întoarcem la bunul simț. Vă mulțumesc, spune președintele, în numele celor neafiliați, dau cuvântul doamnei Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte așa cum a spus și raportorul, în conformitate cu uh, Carta Drepturilor Omului, toate statele membre trebuie să se asigure că acestea sunt respectate. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului pare să aibă altă părere, pentru că anumite drepturi ale omului sunt prioritare. Spre exemplu, pentru călători în Regatul Unit, localnicii s-au văzut cu drepturile erodate. Cu protecția Convenției, acești migranți pot să se instaleze practic pe uh, terenurile altora. Asta se numește terenul Greenbelt. Și cu această protecție, uh, migranții beneficiază de servicii sociale care sunt plătite de localnici. În uh, comunitatea mea, acest lucru s-a tradus prin probleme care au dus la dorința localnicilor de a încerca prin toate mijloacele să oprească migranții să se instaleze acolo. Vorbim de cetățeni care doresc doar să-și protejeze drepturile proprii și drepturile familiilor și Datorită convenției, acum trebuie să ne luptăm pentru aceste drepturi în zonele rurale din uh, Anglia. Într-adevăr, trebuie să îi omagiem pe cei care luptă pentru drepturile omului oriunde s-ar afla ei, dar și inclusiv în uh, zona rurală din uh, Regatul Unit. Acest lucru poate părea trivial multora, dar drepturile omului sunt puse în pericol peste tot. Și drepturile omului sunt prețioase și pentru noi, așa cum sunt prețioase pentru tot restul lumii. Vă mulțumesc, doamnă Sinclair. Interpreții mi-au atras atenția că s-a vorbit mult prea repede și din uh, punctul de vedere al președinției, trebuie să spun că nu mi s-a părut a fi mai rapid decât de obicei, dar vreau doar să vă atrag atenția asupra acestui punct. Este important să ne asigurăm că nu vorbim mult prea repede atunci când uh, ne exprimăm și să încercăm să păstrăm un pas rezonabil. Vă mulțumesc. În numele grupurilor politice, de fapt, am auzit de la grupurile politice și acum vorbim despre cei care numesc, vorbesc în nume propriu. Domnul Gib, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European și noi, ca deputați, suntem foarte atenți în ceea ce privește drepturile omului. Este o componentă extrem de importantă a politicii internaționale, mai ales acum când avem competențe sporite în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Raportul care a fost prezentat aici este un document extrem de important, dar nu este posibil să facem trimitere la toate mențiunile care au fost făcute aici. Aș dori, în primul rând, să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că avem această dezbatere pe marginea drepturilor omului. Pentru că nu întotdeauna avem uh, succes, mai ales atunci când vorbim despre țările vecine și despre țările din parteneriatul estic. Și uh, mă adresez dumneavoastră, uh, Lady Ashton și domnului comisar Fuller, ar trebui să încurajăm și să creăm cât mai multe instrumente și stimulente pentru a promova drepturile omului. Suntem, sunt de acord că ar trebui, așa cum a spus și Lady Ashton, să avem un mesaj inteligent și în toate cazurile în care drepturile omului sunt încălcate să avem o reacție adecvată, fie ea politică sau economică. Ar trebui să susținem activiștii pentru drepturile omului. Acest lucru a fost inclus și el în raportul doamnei Hautala și aș dori să-mi exprim speranța că premiul Sakharov, care este acordat de Parlamentul European, va va fi susținut de toate instituțiile Uniunii Europene, astfel încât să folosim mai bine această rețea a laureaților. Am avut recent summitul uh, UE-Rusia și uh, în același timp demonstrații din uh, Moscova și Sankt Petersburg au protestat împotriva încălcării drepturilor omului și noi nu am avut nicio reacție față de aceste demonstrații. Unul dintre cei care au încercat să ni se adreseze pentru sprijin au fost unul dintre uh, laureații premiului Sakharov. Și să încercăm să transformăm acest lucru într-o prioritate, astfel încât să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă adresez acum tuturor colegilor și fac apel la toată lumea să-și respecte timpul de vorbire. Nu vreau să vă tai microfonul, dar evident, dacă nu terminăm la timp, vom ajunge să facem ca ieri când am terminat mult după miezul nopții, deci vă rog să faceți un efort să vă respectați timpul de vorbire, altfel va trebui să vă tai microfonul, din păcate, atunci când vă depășiți timpul. Pentru două minute, domnul Victor Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei vicepreședinte Ashton militanții pentru drepturile omului au un rol foarte important în toată lumea de multe ori își riscă viețile, iar drepturile omului sunt un element esențial care stă la baza Uniunii Europene și la baza procesului de integrare. De aceea este important să considerăm aceste drepturi în integralitatea lor. De aceea este importantă activitatea Parlamentului în acest sens și de aceea aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor Heidi Hautala pentru un raport excelent, la care a contribuit și grupul socialiștilor și democraților în mod crucial, în mod decisiv. Cred că trebuie să ne asumăm răspunderea de a fi proactivi în ceea ce privește drepturile omului să considerăm că acestea sunt un fenomen complex care trebuie acceptat în, pe scară mai largă. Sunt convins că drepturile fundamentale trebuie să includă dreptul la accesul egal la resurse naturale, dreptul la alimente, dreptul la servicii medicale, dreptul la educație, dreptul la accesul la informație. În momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Serviciul pentru Acțiune Europeană a început să aibă un rol important în, și în sensul drepturilor omului. Lady Ashton a vorbit deja despre aceste lucruri, a vorbit despre relația cu Federația Rusă mai devreme astăzi. E vorba despre provocări de multe ori subestimate, însă cu ele ne confruntăm zilnic și sunt provocări în cazul cărora Uniunea Europeană trebuie și poate să continue să, joacă un, să joace un rol esențial pe scena lumii. Mulțumim, domnule Prodi. Un minut, doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să încep prin a-mi exprima recunoștința către Lady Ashton, care întotdeauna a, respect, a luptat pentru respectarea drepturilor omului. În raport preotul dumneai, doamna Hautala, a subliniat un aspect foarte important, și anume clauzele de drepturile omului în uh, acordurile comerciale ale Uniunii Europene vor ajuta Uniunea Europeană să, să folosească drepturile omului ca o condiționalitate în semnarea acestor acorduri. Uniunea Europeană ar trebui să-și ghideze statele membre prin spre o coordonare a acțiunilor în acest sens. Avem pârghii economice și comerciale pe care le putem utiliza pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în lume. Politicile nearmonizate permit statelor care nu respectă drepturile omului să își urmărească interesele de uh, relații bilaterale cu anumite state membre fără să fie uh, impuse aceste uh, clauze. Interesele naționale economice n-ar trebui să fie considerate mai importante decât valorile reprezentate de întreaga Uniune. De aceea solicit doamnei Ashton să um, ne uh, prezinte măsurile pe care le-a luat. Uh, vorbitorul este întrerupt. Are cuvântul domnul Cearneschi. Mulțumesc, domnule președinte. Lady Ashton, ați vorbit despre un mesaj inteligent, dar asta nu include și standarde duble sau duale. Este îngrijorător faptul că noi în Uniunea Europeană, nu neapărat Parlamentul European, ci la nivel de Consiliu sau de Comisie, foarte adesea aplicăm standarde diferite pentru aceeași problemă. Acolo unde avem încălcări ale drepturilor omului în țări care reprezintă un interes mai mic din punct de vedere economic sau financiar sau al afacerilor pentru statele membre mai mari, atunci drepturile omului în aceste țări reprezintă o prioritate majoră pentru noi, dar atunci când există încălcări ale drepturilor omului în alte țări care sunt uh, de interes din cauza că au o industrie bine dezvoltată sau Uh, există interese ale statelor membre în aceste state, um, atunci nu vorbim la fel de cu aceeași uh, indignare. Vă mulțumesc, domnule Cernoschi. Doamna Andrichiană, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să subliniez faptul că raportul pentru drepturile omului este extrem de important și a fost uh, mult așteptat și acoperă cele mai importante probleme de drepturile omului. Dar raportul descrie doar măsurile luate de Uniunea Europeană. Parlamentul European a exprimat nu odată recomandarea ca Consiliul să dezvolte niște indicatori clari pentru a vedea cum se măsoară aceste încălcări uh, ale drepturilor omului și pentru a măsura de asemenea și eficacitatea politicilor europene. Parlamentul European trebuie să aibă acces la documentele relevante ale Consiliului și ale Comisiei. În ciuda mai multor recomandări uh, ale Parlamentului, situația nu s-a îmbunătățit. În ceea ce privește dialogul privind drepturile omului, Recent, Consiliul a avut o rundă de convorbiri privind drepturile omului cu Rusia. Știm foarte bine care este situația drepturilor omului în uh, Rusia. Avem uh, în continuare statul de drept nu există, jurnaliștii sunt uh, uciși, de asemenea și așa zis, așa zis și teroriști din Caucaz. Uh, și noi am vrea să știm care a fost reacția rușilor care au fost uh, prezenți la acest dialog și dacă ei vor lua măsuri în această privință. Da, știu că mi s-a terminat timpul de vorbire, dar vreau doar să spun că înțeleg pe deplin faptul că uh, drepturile omului cad în această politică de securitate, dar ele nu trebuie să fie strict secrete. Vă mulțumesc, uh, doamna Andichiane. Domnul Howie, două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru raport și pentru modul excelent în care prezidează subcomisia pentru drepturile omului. De asemenea, aș vrea să felicit Comisia pentru raportul anual pentru drepturile, privitor la drepturile omului și pentru toate eforturile pe care le face în acest sens. Salut dialogurile cu, pe tema drepturilor omului cu țări terțe și reflectarea lor în raport. Însă aceste dialoguri, ca și raportul, nu pot fi un scop în sine. De, asem- de aceea trebuie să uh, recunoaștem importanța discuției pe care o purtăm cu doamna Ashton cu privire la promovarea drepturilor omului și apărarea lor prin intermediul CAE. Este un test crucial și astfel se va dovedi dacă punem și acțiuni în spatele vorbelor noastre. Trebuie ca la nivelul Secretariatului General să se promoveze acțiuni de apărare a drepturilor omului și să se ia alte măsuri. O parte din aceste măsuri eh, vor lua forma unor eh, decizii legislative. Vitorul este întrerupt de președinte. Unele dintre aceste măsuri poate că vor fi mai ușor de adoptat decât altele. Însă promovarea drepturilor omului, în orice caz, este un lucru care uh, nu este atât de ușor, ușor de făcut pe cât este de spus. Prin intermediul noului serviciu, Parlamentul dorește să colaboreze cu uh, doamna Ashton pentru promovarea acestor drepturi. Mulțumim, domnule Hobbit. Pentru două minute are cuvântul doamna Șache. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt comisar. Aș dori să mulțumesc și eu colegilor cu care am lucrat pe acest subiect pentru că colaborăm foarte bine. Nu există un moment mai bun să abordăm acest subiect Trebuie să subliniez faptul că toate grupurile Parlamentului European au lansat o declarație în numele cetățenilor europeni pentru a-i sprijini pe cetățenii iranieni uh, în lupta lor uh, pentru drepturile omului. Tocmai ne-am întâlnit cu un reprezentant, uh, un mare apărător al drepturilor omului din Iran care luptă pe, împotriva pedepsei capitale la minori. Serviciul de acțiune externă va duce la o, la o politică externă mai uh, coordonată și uh, la drepturile și uh, va include și drepturile omului. Însă avem probleme în domenii ce țin de libertatea de exprimare și drepturile femeilor. Regimul iranian este un exemplu cu privire la toate aceste încălcări. Iranul este pe agenda noastră politică, dar majoritatea, uh, tem, practic singura temă abordată este cea ce se referă la uh, regimul nuclear din Iran. Se impun sancțiuni din partea ONU, dar nu sunt convinsă că vor duce la rezultate. Uh, sprijinirea cetățenilor pentru lupta pentru drepturile omului ar putea duce la reforme presiunea din interior pare să fie mai utilă în acest caz față de presiunea din exterior în Iran. Anul acesta au avut loc alegeri în Iran și uh, au avut loc proteste și care au fost reprimate în mod brutal. Opoziția a fost practic redusă la tăcere. Mulți uh, opozanți au uh, fugit din țară și uh, dacă ar fi preluați și acceptați de către Uniunea Europeană, ar fi o îmbogățire pentru noi și nu amenințare sau o povară. Vă mulțumim, doamnă Șache. V-ați depășit timpul. Domnul Migalski, un minut, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, eu mă bucur foarte mult că doamna Ashton a rămas alături de noi pentru că acest lucru demonstrează interesul pe care îl manifestă dânsa în față de drepturile omului. Avem divergențe de natură economică sau de altă natură, dar în ceea ce privește drepturile omului ar trebui să vorbim cu o singură voce, indiferent de partidul din care provenim sau de țara din care provenim. Deci aici ar trebui să fim uniți, dar cred că este un pic bizar faptul că nu suntem capabili să-i apărăm pe cei cărora le acordăm premii. Premiul Sakharov, laureatul Alexander Mikievici este um, laureatul uh, premiului Sakharov este astăzi atacat în propria sa țară. Laureatul de anul trecut uh, au fost de asemenea atacat și persecutate de autoritățile din propria țară și fac apel la dumneavoastră, domnule comisar, să le oferiți protecție tuturor celor care apără drepturile omului, în special celor care le-am acordat premiul nostru. Vă mulțumesc, până președintele. Domnul Cașmanec, un minut și jumătate. Domnule președinte, Lady Ashton, doamnelor și domnilor, de multe ori Facem apel la protejarea drepturilor omului pentru că, după părerea noastră, aceste drepturi sunt inalienabile. De aceea nu putem înceta niciodată lupta pentru drepturile omului peste tot în lume. Însă, trebuie să fim conștienți de răspunderea noastră în ceea ce privește soarta militanților pentru drepturile omului în țările în care se încalcă aceste drepturi. De multe ori, aceștia sunt atacați în timp ce își fac datoria. Sunt uciși, amenințați cu moartea, răpiți, arestați, torturați. Este responsabilitatea noastră să oferim asistență pentru toți cei care își riscă viața, sănătatea, integritatea, pentru a proteja valorile care ne sunt atât de dragi. Trebuie să acționăm la nivel simbolic, la nivel moral, dar și la nivel foarte concret, politic și diplomatic. Și trebuie să facem acest lucru urgent, pentru că militanții pentru drepturile omului își pierd viața. Mâine vom vorbi despre un activist al drepturilor omului din Congo, care și-a pierdut viața pe 2 iunie. Aceste lucruri se întâmplă, deci, chiar acum. Mulțumim, domnule Kașmarek. Doamna Muniz de Urquiza, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere aș dori să mă refer la rezoluția cu privire la comerțul produselor utilizate pentru tortură. Este o oportunitate să analizăm regulamentul 1236 ar trebui să ne inspire acest regulament și ar trebui, în ceea ce privește aplicarea acestora, să felicităm statele membre care au furnizat rapoarte anuale cu privire la aplicarea acestora. Celelalte state membre ar trebui să le urmeze exemplul și să fie mai transparente în acest domeniu. În ceea ce privește formularea, în momentul în care s-a făcut lista acestor uh, produse, uh, ele au fost incluse în anexa 2 și s-a menționat faptul că obiectele similare cu cele din anexa 2 ar trebui să, să fie incluse pe uh, această listă. Acest lucru uh, a fost propus de către președinția spaniolă pe, și asta ar trebui să, uh, inter, să ducă la dispariția situațiilor în care se vând produse similare uh, cu cele de pe listă, dar care sunt legale. sunt obiecte care sunt utilizate în scopul represiunii sau în situații de violare și încălcare a drepturilor omului. Vă mulțumim, uh, doamnă Muniz. Domnul Vâlceacovski, vă rog, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori să ne gândim un pic la acest regulament privind bunurile folosite ca instrumente de tortură Vedem aceste echipamente în muzee, dar ele nu sunt de domeniul trecutului, sunt folosite în continuare. Tortura este în continuare prezentă în lume și există multe incidente care se întâmplă chiar în țările Uniunii Europene. Deci interzicerea bunurilor utilizate ca echipamente de tortură este foarte importantă pentru noi. Uniunea Europeană ar trebui să combată tortura sub orice formă ar fi ea iar bunurile utilizate ca echipamente de tortură ar trebui să fie cât mai restricționate. Nu există niciun fel de justificare pentru tortură ca metodă pentru combaterea terorismului. Nu este cea mai bună metodă pe care o putem adopta, pentru că oamenii torturați vor recunoaște absolut orice, iar făptașii reali sunt puși în libertate. Și aș dori să fac apel la dumneavoastră să respectați acest uh, regulament și această interzicere a torturii. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna Gal, un minut și jumătate. Tisztelt asszony kedves képviselőtársaim! Az emberi jogvéd... Mulțumesc, doamna președinte, Lady Ashton, stimați deputați. Militanții pentru drepturile omului ar trebui să se bucure de o atenție specială. Trebuie să-i ajutăm practic, nu doar să ne, le oferim respectul nostru din când în când, și să-i ajutăm tot timpul. Cred că ar trebui să alcătuim un aviz în acest sens și aș vrea să-i mulțumesc doamne Hautala pentru activitatea excelentă. Raportul face rezumatul măsurilor necesare și a domeniilor în care trebuie intervenit. Aș vrea să spun un singur lucru, și anume că Uniunea Europeană trebuie să facă toate eforturile pentru a da asistență rapidă și eficientă a celor apărători ai drepturilor omului care au nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să fim eficienți și rapizi. Din păcate, tocmai aici greșim de multe ori și dacă nu oferim asistența necesară militanților pentru drepturile omului, care se sacrifică, uneori chiar își sacrifică chiar viața, atunci uh, nu mai rămânim de spus. Este foarte important în momentul în care ne gândim la SEAE să ne gândim la structura sa, la conținutul pe care îl va acoperi și trebuie să ne asigurăm că se apără drepturile omului. Acesta este un element cheie în conformitate cu tratatul de la Lisabona și doamna Ashton a spus că tratatul de la Lisabona ne permite să facem aceste lucruri. Acum totul ține de dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să creați condițiile practice pentru ca aceste lucruri să se uh, întâmple. Mulțumim, podziękować. Kiedy mówi się... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Când vorbim despre drepturile omului, folosim tot felul de cuvinte pompoase, dar uneori faptele nu urmează vorbele. Și de aceea aș dori să mă alătur vorbitorii, antevorbitorilor mei și rapoartelor um, elaborate de către Parlamentul European, în care se spune că Uniunea Europeană ar trebui să acționeze într-un mod mai pragmatic, ar trebui să fie mai eficient și mai eficaci în sprijinirea acestor oameni. Sunt oameni foarte curajoși și avem obligații față de ei. Am două întrebări față de Lady Ashton, pentru că este ceva important. În primul rând, Uniunea Europeană la ora actuală pregătește un cod cu privire la vizele uh, europene. Aș dori să vă întreb dacă acest cod cu privire la vize va reglementa aspectul eliberării vizelor apărări, apărătorilor drepturilor omului atunci când viața lor este în pericol. În, a, în al doilea rând, se creează reprezentanțe ale Uniunii Europene. Vorbitorul a fost um, întrerupt. Domnul Protașevici, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, doamnelor și domnilor, aș dori să încep mulțumind i doamnei raportor pentru activitatea depusă. Mă bucură că am ascultat și poziția doamnei Ashton și anume că protecția drepturilor omului este prioritatea noastră. Dar mă îngrijorează Atitudinea noastră pasivă, în special atunci când drepturile omului sunt încălcate în Rusia și în Bielorusia, acolo unde pedapsa cu moartea este încă în vigoare. Oamenii stau ani de zile în închisoare doar pentru că sunt membri ai unui ONG și sunt persecutați din cauza asta. Și tocmai acest lucru vine în urma unui dialog pe care îl purtăm de un an de zile cu Bielorusia. Deci, după cum vedeți, mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți această politică și, doamna comisar, trebuie să fie rapidă și eficientă, mai ales acolo unde instituțiile europene nu pot face mare lucru, acolo unde sunt prea pasive. Cred că președinția spaniolă a avut o poziție destul de pasivă în această privință și sper că în cursul dezbaterii de mâine ne vom concentra mai mult asupra situației din Rusia. Nu este suficient să spunem vorbe goale despre ce s-a întâmplat în Bielorusia, trebuie să facem cu adevărat ceva. Îmi pare rău, ați depășit mult. Domnul Protasievici a fost uh, ultimul vorbitor din uh, dezbatere și acum urmează procedura intervențiilor spontane. Dragi colegi, avem o problemă din ce în ce mai mare și anume că încercăm să avem câte 5 oameni care să intervină, dar avem deja 15 vorbitori pe listă. Voi încerca să dau dovadă cât mai multă flexibilitate, dar este imposibil să vă ascultăm pe toți astăzi. Deci nu o să dau cuvântul celor care nu au asistat la întreaga dezbatere și au venit abia acum în hemiciclu acum când a început uh, această procedură de intervenție spontană, Deci nu este corect să dăm uh, cuvântul celor care se comportă așa. În situația în care ne aflăm astăzi, tot ce pot face este să dau cuvântul celor cinci reprezentanți ai grupurilor politice, începând cu domnul Valența. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să mulțumesc doamnei raportor pentru raportul detaliat, exhaustiv. Sunt de acord că atitudinea Uniunii Europene ca apărător al militanților pentru drepturile omului este leagă strâns de principiul intern, principiile interne legate de drepturile omului și libertățile fundamentale. De aceea sprijin raportul care spune că este necesar să se stabilizeze un, uh, să se trimită un ofițer de legătură în misiunile din străinătate. Este necesară evaluarea drepturilor omului și a situației legate de acestea în țările care au legături strânse cu Uniunea Europeană. Importanța impunerii de sancțiuni asupra țărilor terțe unde se încalcă drepturile omului trebuie folosită. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vasicova. Vanova domnule președinte. Lady Ashton, în ceea ce privește protecția drepturilor omului, un aspect fundamental al democrației, e bine, Uniunea Europeană este un lider la nivel global, însă asta implică și responsabilități față de întreaga lume. Apărătorii drepturilor omului sunt închiși și uh, persecutați uh, în nenumărate rânduri. Uh, mai ales după tratatul de la Lisabona, ar trebui să jucăm un rol de lider, mai ales prin intermediul reprezentanțelor noastre în state terțe. Nu am făcut treabă suficient de bună până acum. Ar trebui să utilizăm toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a monitoriza situația drepturilor omului și a apărătorilor acestor drepturi. În fiecare stat trebuie să avem reprezentanți care să aibă ca priorități drepturile omului și democrația. Vă mulțumim, Benova, domnul Gând. Domnule președinte, dacă vrem să fim auziți în afara Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, ar trebui să fim ireproșabili acasă, în primul rând. Uniunea Europeană a decis să adere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului în calitate de Uniune. Acest lucru reflectă, sper, voința celor 27 de state membre și chiar mai mult în ceea ce privește respectarea obligațiilor conform legurilor Consiliului Europei. Asta înseamnă, după părerea mea, că cele 27 state membre ar trebui să se angajeze să respecte toate hotărârile pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Lady Ashton, acceptați ca toate statele membre să-și ia angajamentul să respecte de acum înainte toate hotărârile pronunțate de CEDO și să, face, să ne informați și pe noi cu privire acest lucru. Astfel, s-ar pune capăt unui comportament curios, adică aceea că avem grijă, acela că avem grijă de tot restul lumii, în, deși nu avem uh, grijă de ce se întâmplă în Uniune. Vorbitorul a fost întrerupt. Doamna Grez are cuvântul. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru raportul excelent în care propune instrumente și prezintă instrumente pe care le are Uniunea Europeană pentru a apăra drepturile omului și mai ales clauza drepturilor omului tratat, a, asociată fiecărui tratat comercial. Aș vrea să pun acum accentul pe data de 28 iunie. Peste câteva zile, deci, se va face aniversarea unei ceremonii Uh, legată de poporul din Honduras, pentru că după alegerea care a, în urma care a preluat guvernul uh, actual puterea, violențele continuă, mai mulți jurnaliști au fost uh, uciși. uciși. În ciuda protestelor, regimul de acolo se opune ONU și uh, îndemnilor Uniunii Europene. Aș vrea să fac un apel la, la vigilența Uniunii Europene Vorbitoarea a fost întreruptă. Are cuvântul domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte, și bună seara, doamna Ashton. Există un abuz al drepturilor omului în Uniunea Europeană pe care sper să-l putem rezolva și vreau să vă atrag atenția asupra condițiilor care există în penitenciarele din Coidalios. Coidalios este singurul penitenciar din Grecia, acolo unde sunt închiși și străini. Britanicii care sunt extradați acolo se vor regăsi aproape invariabil în acest penitenciar. Am avut um, un alegător care uh, a fost închis acolo timp de 11 luni și așteaptă în momentul de față procesul și mai sunt încă șase cetățeni britanici pe care așteaptă extradarea și încarcerarea în acest penitenciar. Poate știți că acest penitenciar este condamnat la nivel global de toate organizațiile internaționale pentru care cele mai rele condiții existente într-un penitenciar din lume și încalcă în mod clar articolul 3 al Convenției Europene privind drepturile omului. Sunteți de acord cu mine? Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, dragă coleg. Acesta este finalul contribuțiilor ai colegilor care au intervenit la intervențiile spontane. Îmi cer scuze pentru această procedură care nu îmi permite să dau cuvântul tuturor. Acum are cuvântul doamna Ashton pentru a reacționa și pentru a răspunde la toate contribuțiile aduse până acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru cei care nu au putut vorbi până la capăt, vreau să vă spun că sunt întotdeauna încântată dacă mă contactează deputații, eurodeputații pentru a-mi la diferite probleme. Pentru a încheia cumva această discuție, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că am avut șansa de a o purta. De multe ori, părți importante ale activității noastre sunt uh, pierd teren în fața problemelor mai urgente și um, Parlamentul European are un rol foarte important în uh, găsirea valorilor fundamentale din tratatul de la Lisabona respectarea drepturilor omului, egalității, democrației, statului de drept, respectarea, respectarea drepturilor omului, inclusiv uh, drepturile minorităților. Acestea sunt cuvintele cheie și pentru Serviciul de Acțiune Externă, așa cum ar trebui să fie cuvinte cheie pentru toată activitatea noastră ca Uniune Europeană și ca state membre ale Uniunii. Mai mulți uh, deputați au vorbit despre militanții pentru drepturile omului și despre importanța continuării dialogului cu aceștia. Am spus deja foarte clar că acolo unde putem să facem acest lucru, încercăm să ne întâlnim cu acești militanți pretutindeni în lume, îi invităm uh, la Bruxelles. De curând am discutat cu un apărător al uh, apărătorii a drepturilor omului din Afganistan despre situația de acolo. Aceasta este o parte integrantă a funcționării Serviciului pentru Acțiune Externă. Știu că doamna Cază nu mai este aici, însă am înțeles pe deplin observațiile făcute de observările legilor. Trebuie să avem o strategie mai coerentă de pregătire a misiunilor electorale, dar și o monitorizare mai atentă după aceea. Monitorizarea în Sudan, de pildă, se leagă foarte mult de modul în care doresc să acționăm odată ce serviciul va fi pus pe picioare și va fi funcțional. Am spus și că uh, dreptul omului trebuie să fie, să reprezinte un fir călăuzitor pentru noi. Trebuie ca aceste valori să fie aplicate peste tot, în același fel, și trebuie să ne asigurăm că înțelegem punctul de vedere al militanților pentru drepturile omului drepturile omului, nu vorbim aici despre drepturi speciale, ci despre posibilitatea ca oamenii să facă uz de drepturile pe care le au. Deputații care au lucrat în favoarea persoanelor cu dizabilități știu că pentru a apăra drepturile acestora trebuie să facem schimbări pozitive uneori în alte comunități și în alte părți ale lumii. Însă avem nevoie și de consecvență, așa cum au spus mai mulți eurodeputați. În uh, declarație referitoare la responsabilitatea politică, ce va face parte din acțiunile CAE, am prevăzut consolidarea schimbului de informații și accesul la documente. Sper că acest lucru vă va mulțumi. Vorbim despre structuri însă nu doresc să fim uh, să ni se să impun, ne impunem singuri niște structuri care să ne îngreuneze activitatea. Ne, trebuie să ne asigurăm că uh, în toate instituțiile noastre apărăm drepturile omului, însă trebuie ca acțiunile noastre să fie reale. De multe ori, uh, apărarea drepturilor omului rămâne doar un titlu undeva într-un sertar, însă acest lucru nu este acceptabil. Trebuie să întreprindem măsuri concrete. Domnule Sinchievici, aș vrea să mă refer la ce spuneați dumneavoastră legat de codul pentru vize. Am înaintat într-adevăr o propunere în sensul celor spuse de dumneavoastră, însă, din păcate, nu toate statele membre sunt de acord cu noi. Dacă Parlamentul European poate face lobby pe lângă aceste state membre, ar fi foarte bine. Avem nevoie de acordul tuturor statelor membre. Poate vă gândiți această ofertă pentru a ne ajuta. În ceea ce privește aderarea la CEDO, acesta este un obiectiv important în contextul Tratatului de la Lisabona. Ne bucurăm că avem mandatul de a duce la îndeplinire acest obiectiv. Acest lucru se va face în paralel cu aderarea, cu statutul de membru al fiecărui stat membru. În fine, domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție importantă. Am uh, luat notă de observațiile importante care s-au făcut și sunt recunoscătoare Comisiei pentru Dreptul Omului pentru activitatea sa. Ashton, Mulțumim, Lady Ashton. Și vom încheia această dezbatere cu o intervenție de două minute a doamnei Hautala în calitate de raportor. Uh, uh, Ashton, Domnule președinte, doamnă Ashton, stimați colegi, aș dori să mulțumesc tuturor pentru acest schimb de păreri și de opinii foarte uh, bun și care ne-a arătat și disponibilitatea doamnei înalt reprezentant către cooperare. S-au spus foarte multe lucruri importante. În primul rând, cred că pentru a fi credibil trebuie să uh, folosim aceeași oca pentru a uh, măsura situațiile similare din întreaga lume. Nu putem să ajungem într-o situație în care să tratăm uh, situațiile cu, sau încălcările drepturilor omului în anumite state și în altele nu. În plus, cred că pentru a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește drepturile omului în lume, trebuie să putem să ne uităm și în Uniunea Europeană. Există situații incredibile în Uniunea Europeană, în închisori, de exemplu. Uh, exemplele instrumentelor pentru tortură sunt iarăși greitoare în acest sens. Cred că în viitorul apropiat trebuie să avem curajul să abordăm Uh, de exemplu, subiectul uh, contribuției unor state membre în uh, repatrierea um, și în zborurile CIA și în asistența oferită acestuia cu privire la deținuți. Important este și ceea ce a spus domnul Gărinț, că am, am um, odată ce am ratificat uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, statele membre ar trebui să se și uh, oblige și să se angajeze să respecte sentințele CEDO. Ar fi o uh, contribuție foarte importantă. Parlamentul European, aș dori să spun în ultimul rând, are noi competențe pe care le poate folosi um, pentru a promova drepturile omului. Politica comercială este unul dintre aceste domeniu. Vă mulțumim, doamnă Hautala, spune președintele. Cred că aplauzele colegilor arată aprecierea față de munca dumneavoastră. Am primit șase motive.